11.30. Și acestea fiind spuse, trecem la ultimul raport de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba despre raportul, lui, raportul Higgins, un serviciu de taxare rutiere electronică și un sistem de viniete pentru vehicole private ușoare, la nivel european, bineînțeles. Domnule raportor, aveți cuvântul. Domnule președinte, infrastructurile sunt învechite și iată, am mai multe întrebări. Cum putem să finanțăm aceste infrastructuri fără să sacrificăm piața internă pe viitor? Infrastructuri învechite. Cum să ne asigurăm că poluatorul plătește în principiu pe deplin implementat și cum să avem un principiu, un uh, adevărat sistem funcțional în Europa? Statele care au implementat sistemul ETS, nu au obținut rezultate foarte bune. Asta a fost recunoscut și Comisia Europeană. Cred că Comisia trebuie să se întoarcă la masa de lucru și să-și dea seama că e nevoie de o legislație mai bună, mai solidă, poate chiar un regulament, pentru a avea un adevărat sistem ETS care să funcționeze. Părțile interesate au arătat că nu sunt prea interesate de acest serviciu cum ar fi această taxare rutieră electronică. Așa cum s-a văzut și cu roamingul, este clar că operatorii nu prea își doresc să facă asta din proprie inițiativă. Așadar, cea mai mare problemă cu acest sistem ETS pare să fie una politică de voință și nu una tehnologică. Eu cred că a avea posibilitatea de taxare rutieră electronică în toată Europa, deci într-un sistem unic, este posibilă. Însă trebuie ca toată lumea să se pună la masa de lucru. Cred că asta se va întâmpla, domnule președinte, și sper că și Comisia va adopta această uh, soluție. În ceea ce privește uh, taxarea rutieră fără bariere, uh, Credem că Comisia nu a explorat suficient această posibilitate. Eu cred că trebuie să încurajăm, să dezvoltăm mai bine această soluție în toată Uniunea Europeană. Cred că problema costurilor uh, trebuie să fie una marcată de echitate. Statele membre au uh, diverse sisteme, însă prețurile în orice caz trebuie să fie proporționale cu serviciul oferit, iar statele membre trebuie să poată să ofere uh, utilizatorilor de autostrăzi niște abonamente în funcție de numărul de zile, luni, săptămâni și așa mai departe. În unele state, din păcate, astăzi vedem că vinieta săptămânală uh, de la sfârșitul săptămânii uh, costă mult mai mult decât una luată pe uh, un an chiar. Este o situație dezechilibrată și consider că statele membre trebuie să poată să dispună așa cum vor de infrastructurile lor și să taxeze în cadrul jurisdicțiilor proprii astfel de vinetă pe care o propunem noi este ușor de folosit pentru utilizatori. Însă, trebuie să ne concentrăm pe un cost uh, echitabil, cât mai mult posibil. În sfârșit, sunt și, probleme, sunt și avantaje de mediu foarte, foarte mari aici. Dacă ai această taxare rutieră electronică, fără obstacole, mai puțină poluare, un mai mare acces pe piețe și așa mai departe și cred că cele trei mari instituții trebuie să se unească pentru a favoriza această introducere. Mi-aș dori ca acest vis al meu să devină o realitate. Mulțumesc foarte mult! Danke, Herr Berichterstatter. Auch bei diesem... Vă mulțumesc, domnule raportor. Și la acest raport uh, trecem direct la procedura Catch the Eye. Am patru oratori înscriși do- care doresc să ia cuvântul, le dăm tuturor cuvântul. Domnul Eric Banchi, mai întâi de toate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred că cu toții suntem de acord că sistemul de taxare european ETS nu funcționează, nu funcționează. Trebuie să înțelegem de ce. Domnul Higgins ne-a explicat că ce a lipsit a fost uh, un set de reguli obligatorii în toate statele membre. Fără principii de bază, fără taxe de bază, fără structuri de bază, bineînțeles că nu ne putem aștepta la a crea un sistem uh, european funcțional. Sunt într totul de acord cu cele spuse de domnul Higgins. Higgins, uh, poluatorul trebuie să plătească. Trebuie să creăm premisele pentru uh, realizarea acestui uh, principiu și uh, toate taxele colectate trebuie să fie folosite pentru uh, investirea în infrastructură. Avem deja o serie de modele pozitive în acest sens. Vă mulțumim, urmează domnul Danelis. Mulțumesc, domnule președinte. Aplicarea taxelor pentru utilizarea infrastructurilor înseamnă aplicarea principiului utilizatorul plătește mai degrabă decât contribuabilul plătește. Iată un aspect pozitiv pentru o concurență mai corectă în ceea ce privește transportul mărfurilor. O concurență adevărată între diferitele tipuri sau căi de transport. Ca urmare, acest uh, sistem uh, ne pare a fi justificat cu condiția să fie aplicat așa cum trebuie. Raportul menționează dificultățile care au stat în calea unui serviciu de taxare rutieră electronică. Pe de o parte, inerția statelor membre și a unor sectoare care sunt vizate de implementarea acestui sistem. Pe de altă parte, rezultatul asimetric uh, al uh, aplicării vinietelor care nu oferă uh, egalitate tuturor. Mulțumesc! Domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Comisia Europeană a <laughs> recunoscut într-un final că programul EETS a dat un rateu enorm. Există o serie de sisteme naționale, de Uh, colectarea taxelor de rulare, există diferite tehnologii folosite și toate acestea ar trebui să fie armonizate. Eu consider că sistemele de taxare prin satelit reprezintă viitorul. Acestea vor reuși într-adevăr în timp real să și într-o manieră echitabilă să calculeze utilizarea uh, autostrăzilor noastre și astfel vom putea să impunem practic principiul utilizatorul plătește plătește. Dar e, e important uh, să folosim această tehnologie de, uh, de viitor pentru a putea, într-adevăr, colecta toate, taxele, uh, toate datele importante cu privire la circulația atât a automobilelor de marfă cât și a celor de călători. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Infrastructurile rutiere trebuie să răspundă unor imperative economice, dar și pentru transportul persoanelor și mărfurilor. Nevoi care nu pot să fie desprinse de contextul regional și teritorial. Iar aceste specificuri au un impact direct asupra funcționării infrastructurilor și a deciziei de a introduce sau nu această taxare. În Portugalia, de exemplu, taxele pe autostrăzi, sau mai bine zis, pe drumuri unde nu exista înainte această taxare, s-a dovedit o, o mare problemă, chiar un dezastru. A creat mari probleme pentru mobilitatea cetățenilor, pentru IMM-uri, dar chiar și pentru siguranța rutieră. Deci, de multe ori, să nu uităm că aceste taxe de multe ori nu sunt uh, constructive. Efectele pot să fie negative, nu trebuie să uh, încetăm să învățăm din aceste uh, lecții. Patronatul public privat nu este bun întotdeauna. Die letzten Minuten gehören. Vă mulțumim. Îi dăm din nou cuvântul domnului comisar Șemeta. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Doresc să mulțumesc uh, raportorilor și parlamentarilor care au redactat acest uh, raport constructiv și aceste amendamente cu privire la serviciul de taxare rutieră electronică și un sistem de vinete pentru uh, vehiculele de toate categoriile. Comisia este de acord uh, cu aproape tot diagnosticul făcut în acest uh, uh, raport și ne propunem să introducem în acest an un sistem de taxare pe bază de distanță. Considerăm că sistemul nu trebuie să permită niciun fel de discriminare între diferiții utilizatori ai infrastructurii. De asemenea, sistemul trebuie să ofere flexibilitate statelor membre să fixeze uh, sumele pe care doresc să le perceapă, adăugând, dacă este necesar, uh, tarife în funcție de utilizarea infrastructurilor respective. Unele amendamente spun că statele membre ar trebui să aibă mai multă mm, marjă de decizie în ceea ce privește cuantumul acestor taxe. Suntem de acord. Serviciul de taxare rutieră electronică nu ar trebui însă să conducă la abandonarea obiectivului de a avea o acoperire europeană de plină, ceea ce înseamnă mm, respectarea obiectivului acestei directive uh, și, ne vom, uh, și vom monitoriza proiectele regionale cu mare atenție pentru a ne asigura că ele pot fi transpuse la nivel european. Și în încheiere, trebuie să mm, subliniez că uh, progresul uh, introducerii acestui sistem nefiind uh, suficient, Comisia este gata să facă o propunere legislativă în acest sens. Vă mulțumim. Acesta fiind spus, am încheiat dezbaterea cu privire la raportul Higgins. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Tot mâine ne întâlnim la următoarea ședință.